până la 500.000 de euro și a doua parte, începând cu solicită să se până la financiar la sfârșit. Deci un vot pe părți. Amendamentul 37. Ok. Das machen wir so. Dann kommen wir jetzt zum ersten Änderungsantrag Nummer 2 von Frau Regner. Dazu gibt es ein Oral Amendment. Mir liegt das schriftlich vor.